Bine, colegi, possiamo cominciare? Dragi colegi, haideți să începem. Vă rog să luați loc. Haideți să începem, vă rog frumos, pentru că avem trei uh, documente de votat. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, aș dori să vă uh, fac anunțurile din partea președinției și anume că dacă nu sunt niciun fel de obiecții, o să vă rog să adoptăm ordinea de zi. Nu sunt obiecții, bun. Avem interpretare în mai multe limbi de care și limba română. Portugheze, ceco, estone, ungherese, lituano, polacco, sloveno, bulgaro e rumeno. Ringrazio interpreti. E... Eh, Mulțumesc, doamna președinte interpretă, mulțumim și noi. Vă reamintesc că Reuniunea se transmite în direct pe internet și, de asemenea, aș dori să vă încurajez să participați la atelierul organizat de către STOA, care este programat pentru miercuri 6 mai la ora în timpul pauzei de prânz și titlul este În ce mod poate tehnologia să schimbe procesul de învățământ și acesta are legătură cu atelierul pe care noi l-am prevăzut pentru data de 4 mai, împreună cu Digi Connect și Digi Education, care se referă la învățământ și instruire în um, era digitală. Alte două anunțuri foarte pe scurt. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor grupurilor pentru sprijinul pe care l-au acordat întrebării orale referitoare la distrugerea patrimoniului cultural din um, Siria și Irak și uh, să rog uh, grupurile noastre politice respective să sprijine cererea pe care eu deja am înaintat-o, astfel încât uh, să se primească un răspuns la această interpelare orală cu ocazia următoarei plenare de la Strasburg, pentru că mie mi se pare că acest lucru este urgent și mai am o comunicare și anume o rugăminte pe care o adresez tuturor grupurilor. Um, e ce, se întâmplă ceva, nu funcționează interpretarea în limbă? Nu. Așadar, spuneam, Uh, grupurile dumneavoastră și Comisia CULT trebuie să sprijine posibilitatea de a continua cu experiența pozitivă și uh, de deplină transparență pentru premiul Lux, pentru că s-a dat un vot în Comisia Cont care riscă uh, să pericliteze viitorul acestui premiu, premiul Lux, însă vreau să vă spun că, din partea noastră, semnalul care pleacă de aici de la Comisia Cult este unul foarte limpede. Mergem mai departe acum și anume, există un mic proiect de corigen în legătură cu returnarea obiectelor de patrimoniu. Secretariatul scrie acolo, a scris tuturor și v-a spus că s-a transmis un proiect de rectificare în legătură cu titlul și în legătură cu articolul 17 din directiva privind restituirea bunurilor de patrimoniu culturale, de fapt, cu care noi suntem de acord și uh, ar mai fi o adăugire și vă rog să fiți de acord cu teza textul este relevant, este pertinent în scopul și așa mai departe. Și se, se înlocuiește acolo data care nu era corectă. Deci este o modificare tehnică, însă era necesară. Bun, dacă nu e nimeni împotrivă, să vă rog să aprobăm această prevedere și ea urmează să fie discutată și aprobată în plenară și cu voia dumneavoastră, în următoarele 24 de ore, um, această modificare va fi considerată aprobată. Mulțumesc pentru înțelegere. Mai departe, trecem repede, de la vot. Avem aici trei voturi foarte importante. Începem cu raportul uh, lui Silvi Ghiom, care îi mulțumesc pentru munca depusă, care se referă la un subiect foarte important și foarte pertinent, și anume regulamentul de modificare din numărul 4 din 2013 pentru Fondul Social European și anume pentru sporirea prefinanțării inițiale care este destinat programelor operative care sunt sprijinite de asemenea și de inițiativa pentru integrarea tinerilor în câmpul muncii. Dacă putem trece deja cu, la vot, însă înainte aș vrea să dau cuvântul și uh, doamnei raportor. Văd că a fost acceptată cererea doamnei raportor de retragere a amendamentelor pentru a permite chiar astăzi o aprobare în Comisia amplă, rapidă, și uh, să sperăm că o să ajungă în plen la Strasburg chiar uh, săptămâna viitoare, în sesiunea aceasta, pentru că este o decizie așteptată foarte tare de către statele membre. Silvia Ghiom, mulțumesc, Silvia. Uh, ai spus cam tot ce era de spus și da, doresc și eu să mulțumesc tuturor colegilor noștri care au acceptat această cerere și și-au retras amendamentele, de fapt o cerere justificată, uh, așa încât doresc și eu să vă mulțumesc pentru această muncă colectivă. În orice caz, vreau să vă spun că am uh, cerut și eu grupurilor să uh, ne dea o mână de ajutor referitoare la o declarație, pentru că am primit ecouri de la toată lumea, mai puțin de la un grup de altfel. De aceea vreau să vă spun că există acord în legătură cu această declarație pe care am cerut eu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi pentru munca depusă, mulțumim și pentru precizările cu care suntem de acord și uh, cred că putem trece deja la vot. Aveți cartela electronică de vot? Dacă da, propun să începem. Deci, așadar, amendamentul 1, spune doamna președinte, nu. Nu, mă iertați. Stați așa că tocmai... Uh, tocmai contrazic ceea ce am spus mai devreme, pentru că nu se întâmplă foarte... Da, nu, votăm direct proiectul de aviz uh, integral, așadar votăm electronic. S-a deschis votul, vă rog, cine este pentru, cine se împotrivește, cine se abține, dacă ați votat, vă rog, toată lumea. S-a închis votul. <clears throat> Bravo! Iată și rezultatul votului. Mi se pare că rezultatul este unul foarte bun pentru că avem 24 de voturi pentru abținere. Nimeni nu se împotrivește. Iată ce rezultat bun. Deci textul urmează să fie aprobat astăzi în Comisia Emplă. Trecem mai departe. Al doilea raport pe care îl votăm din partea doamnei Izabela din Urfi în legătură cu transferarea în a directivei din anul 2001 referitoare la armonizarea unora dintre aspectele care țin de drepturile de autor. Uh, și de uh, societatea informatică și aș fi vrut să uh, rog pe doamna raportor dacă vrea să spună ceva. Nu vrea. Atunci putem trece direct la vot și cred că putem trece direct la amendamentul 1 și anume cine este pentru. Amendamentul 1. Deci cine este pentru? Cine se împotrivește? Cine se abține? Mulțumesc. Mai departe, amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se aprobă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se aprobă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se aprobă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Ah, scuzate, IPP, ce una... PP-ul, mă spărați, aveți pe cineva în plus? Deci un parlamentar în plus care trebuie să-și tragă acum cartela de vot. Acum e bine. S-a închis uh, votul. Deci 13 sunt pentru, 14 împotrivă, deci nu se aprobă. Avem o abținere. Mai departe, la 6 acum. Cine este pentru? Nu, e caduc. Mai departe. Amendamentul 7, vă rog. Cine este pentru? Cine se împotrivește? Cine se abține? Nu se aprobă? 8, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? La 9 acum, pentru? Împotrivă? Abțineri. Da, nu se aprobă, dar eu propun să verificăm. Să deschis votul. Încă o dată la PP, cineva în plus, vă rog frumos să retrageți o cartelă. Bravo, așa. S-a închis votul. Nu se aprobă. Mai departe, la 10, cine este pentru, cine se împotrivește, abține, verificăm. Deschidem votul. S-a închis votul. De data asta nu se aprobă amendamentul 11. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. 12 al raportului pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 13 și 14, înseamnă același lucru, pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 15 pentru, împotrivă, Mă iertați, spune președintele. Nu, înapoi la 17, pentru că acesta a fost aprobat. N-am fost atentă. La 17, deci, la 17, iată cum stau lucrurile, avem de-a face cu un amendament care uh, este modificarea în său oral, deci cu un amendament oral. Deci dacă îl aprobăm, înseamnă că îl aprobăm în forma modificată prin amendament oral. Aici știam că e o problemă. PPE-ul este împotriva amendamentului oral. de să controlăm sau... A questo punto... Pe atunci... În, aici, la doamna Dinolfi, aici se schimbă indicațiile de vot pentru că, din punctul nostru de vedere, avem indicații să votăm împotrivă. Am consemnat și atunci supunem la vot amendamentul 17, fără modificare, da? Deci fără, fără amendamentul oral votăm 17, 17 fără modificare. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Apro la votazione. a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Mai departe trecem la amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Dacă puteți ridica mâna ca lumea, vă rog, aici că a ieșit uh, un întreg amestec. Deci pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 20 acum. Verific. Bine, verificăm. Hai să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Sper că văd bine. La 14, bun. Amendamentul 20, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, aprobat. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă 24 din partea raportorului. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, verificăm, pentru că nu, eu nu înțeleg. S-a deschis votul. <clears throat> S-a închis votul. unu pentru 8 împotrivă. Mai departe, compromisul 1 pentru împotrivă, abțineri. Se aprobă mai departe amendamentul 28, amendamentul raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se aprobă 29, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 cu modific care, prin amendamentul oral 22, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 32 cu modificare, deci cu amendamentul oral. Nu, e același lucru, mă scuzați, este același lucru. Atunci trecem mai departe la compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Mai departe, 3. Pentru, împotriva. Se aprobă. Mai departe, la 39 acum, care e același cu 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă? 41. Cine este pentru? 42, mă iertați. Cine este pentru? Kaznodevski la 42. Se respinge. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că se respinge. Haideți să verificăm. Eu am, am avut impresia că a fost respins. S-a închis votul. Cu un vot văd că se aprobă. Acum trecem la 49, care este identic cu 50 și și cu 51 de fapt. 49, deci, acoperă 4 amendamente. Cine este de acord? Cine se abține? Mergem mai departe la 55. Verificăm. La 49. Așadar, Thank you, Zvotul. votul. Mi se pare că e destul de clar, dar iată că am ajuns la 55. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine se abține? Se aprobă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se aprobă. Am ajuns la 64. La 64 de deci, cine este pentru? împotrivă, cine se abține? La 65 cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 66 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. <clears throat> S-a închis votul. Eh, respinto. Respingem. Raportul cine este pentru, cine este împotrivă, se aprobă. 68. Cine este pentru, împotrivă. Abțineri, verificăm. Deschidem votul. S-a închis votul. Se aprobă cu un vot Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu ar zice că respins, aș propune să verificăm. Verificăm. Deschidem votul. Să închid votul. Deci la limită întotdeauna, în fine, se respinge. La 70 acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deschidem votul. S-a închis votul. 15 pentru. 72. Cine este pentru? Împotrivă. Vă rog. Împotrivă? Cine se abține, verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. S-a respins pentru un vot. Nu e simplu, să știți. 64, 74, amendamentul raportorului. Deci, cine este pentru? Nu? S-a votat deja 72. Am, am verificat deja pentru amendamentul 72. Deci, încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Chiudo la votazione. Hai că 15 la 13. Și acum 86. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare. Nu e deloc clar. Vă rog să mă ajutați un pic mai mult. S-a deschis votul. La 86 s-a deschis votul. S-a închis votul. Da, acum e mai clar, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, se respinge, spune președinta. Mă scuzați? Într-adevăr. Vă rog să ridicați din nou mâna. Cine este pentru? Pentru, la 79, împotrivă. Se respinge. Mulțumesc. 80, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pe următoarea pagină pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 90 care este identic cu 91 și 92, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum 93, nu, spune președinta, compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Nu, vom face o verificare, atunci s-a deschis votul. Chiudă la votație. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99, identic cu 100, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, pentru încă o dată, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, Împotrivă. Vom face o verificare. La 105 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge pentru un vot. 106 al raportorului. Cine este pentru? 106. Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare la 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. ...26 la 4, deci vă dați seama că nu ridicați mâna așa cum trebuie, nu? Și nu ne dăm seama. 107. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 108. Nu, acesta este identic, atunci 109. 108-109 identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar vom face o verificare totuși la 108, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu două voturi. 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Da, vă rog. Da, la 114. Exista o cerere, pentru că e o chestiune prevăzută deja în legislație, se spune doar autoritatea judiciară competentă și cerem să fie înlocuit acest concept cu autoritățile publice competente, pentru că există aici o situație diferent, diferită. Da, spune președinta, cred că putem accepta pentru că aceasta face referință la diferitele instanțe juridice ale statelor membre, deci o putem accepta dacă sunteți de acord. Acum 114 modificat, așa cum s-a făcut propunerea. Nu, nu sunteți de acord? atunci va trebui să supunem votului. Domnul Morgano, 114 fără modificarea pe care ați propus-o, așa cum l-a propus raportorul pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 115. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 116. Pentru. Nu, e identic, nu-mi se acest lucru, 118, nu, spune președinta, vă rog să mă scuzați, 116 e identic cu 117, dar oricum trebuie votat, 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 118 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 119 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 120, identic. Trecem la 121, atunci, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votul final. Pe ansamblul raportului s-a deschis votul. a închis votul. Se respinge cu 14 voturi împotrivă, 12 pentru și 4 abțineri. Quindi non è adottata. Deci, raportul nu se adoptă. Îmi pare rău. Poate că ar fi trebuit, uh, chiar dacă raportorul a făcut-o deja, poate ar fi trebuit să se încerce mai mult să se ajungă la compromisuri, pentru că era clar că tema dezbătută era delicată, știu că există dificultăți și uh, sunt uh, uh lângă colega uh, Adinolfi, dar oricum este un raport controversat. Vă rog, doamna Adinolfi. Eu, Dion. I-am organizat nu doar o reuniune, ci mai multe cu raportori din umbră, tocmai pentru a înlesni discuția. Deci, după părerea mea, am făcut tot ce era omenește posibil și necesar. Ba chiar am fost acuzată că n-am respectat regulile referitoare la organizarea reuniunilor cu raportori din umbră, ce, referiște că nu este adevăr, adevărat. Deci nu am nici, am, sigur, nu sunt neapărat amărâtă, nu am regrete, în orice caz, ce să zic, rămâne să mai discutăm. Mulțumesc. Îmi pare rău, și mie îmi pare rău exact uh, cum am spus, faptul că din partea Comisiei CUL nu există o opinie, o părere comună, mare păcat, va trebui să ne gândim la acest lucru pe viitor, pentru că pe astfel de subiecte atât de delicate trebuie să ne înțelegem unii pe ceilalți și să încercăm să găsim niște variante comune. E adevărat că s-au făcut eforturi, însă, în orice caz, e clar că E de înțeles că sensibilitățile din această comisie sunt specifice, depinde acum, mă rog, pentru că vorbim de drepturile de autor. În orice caz, am consemnat acest rezultat și mergem mai departe la votarea următorului raport, și anume Ah, scuzate, eh, a questo punto... Așadar, dat fiind că nu putem să, mă rog, nu putem să nu transmitem un aviz, deci trebuie să transmitem ceva uh, domnului Reda, Comisiei Jurii, distinși europarlamentari, sunt invitați cu această ocazie, fiindcă noi nu avem aviz, să-i trimiteți direct la jurii. Deci dacă vreți să exprimați o părere, un amendament, probabil că mulți de dumneavoastră veți dori să faceți acest lucru, luați direct legătura cu Comisia Jurii, aveți această posibilitate, mi se pare că este important e nevoie să existe semnale din partea comisiei noastre. Vă mulțumesc. Și acum trecem mai departe la raportul doamnei Helga Truppel. După cum știți, este un raport cât se poate de important. E vorba de recomandările Comisiei referitoare la negocierile privind parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții. Noi am cerut, de altfel, o adresă foarte clară, am cerut, am cerut un lucru foarte clar, să și anume să se respecte excepția culturală, așa cum s-a întâmplat în cazul altor tratate. Uh, și cumva aceasta era și intenția acestui raport. În orice caz îi mulțumesc doamnei Trupel pentru munca depusă. Au fost 177 de amendamente depuse. Termenul era 9 martie pentru depunere. O să-i și dau cuvântul doamnei Trupel dacă vrea să-și spună două vorbe, vă rog. Da, mulțumesc. Uh, once again to under... Mulțumesc. Aș vrea să subliniez încă o dată că interesul nostru comun este ca aceste uh, servicii audiovizuale să permită statelor membre să le reglementeze, să le susțină pe viitor și există o clauză obligatorie pentru ca aceste servicii să nu fie acoperite de către acordul TIP. De aceea nu ne dorim ca TTIP să poată să afecteze felul în care se fixează prețul, de exemplu, pentru cărți, pentru reviste și trebuie să arătăm cu claritate că acordul TTIP nu poate afecta în niciun caz posibilitatea ca statele membre să reglementeze învățământul care este finanțat de stat sau subvenționat într-un fel sau altul și că dacă există instituții private de învățământ, acestea trebuie să fie supuse uh, aceluiași sistem de uh, acreditare și de stabilire a standardelor de calificare. Eu uh, aș vrea să am um, uh, o listă uh, pozitivă, aceasta ar fi abordarea preferabilă, ceea ce poate fi legalizat și ceea ce nu poate fi legalizat. Cred că aceasta oferă cea mai mare siguranță pentru noi și să arătăm cu claritate că subvențiile pentru mass media, pentru cultură, pentru instituțiile de învățământ nu pot fi în niciun fel afectate de acest acord și că există o poziție foarte clară pentru a menține aceste competențe. Sper că acesta să fie mesajul și să fie susținut de comisia noastră pentru a arăta cu claritate că la negocierile cu comisia INTA și la plenară poziția noastră față de acordul TTIP să fie limpede ca apa. Mulțumesc foarte mult pentru atitudinea câte poate de fermă. Mulțumesc și pentru cooperare foarte bună cu raportorii de numere și nu numai, cu toți colegii de altfel care au dorit să participe la acest raport. Propun să trecem direct la vot și anume amendamentul 14 pentru, împotrivă, cine se abține, se respinge mai departe acum. 15, vă rog. Este retras. 26. Care e același cu cel care urmează. Deci ne este pentru, împotrivă, abține, verificăm. No, allora ho visto male, era, è approvata. Non am văzut bine. Haideți să verificăm. Vă rog frumos, ridicați bine mâine, nu-mi dau seama foarte clar. Deci chiar vă rog, ridicați una, ridicați una să se vadă. 16, vă rog. Pentru. Împotrivă. Cine se abține? Se aprobă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 19, vă rog. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20 E retras, de fapt. Acum compromisul 2. Cine este pentru? Pentru, împotrivă, abțineri, 26, vă rog. Pentru. Împotrivă. Abțineri. <clears throat> Verificăm. Deschid votul. S-a închis votul. se respinge la 16 voturi. Bun, mai departe, la 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 28 pentru, împotrivă, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deschidem votul, s-a deschis votul, s-a închis votul. 19 la 9, deci se aprobă. 32, amendamentul 32, pentru, împotriva, abține, se aprobă 33, pentru, împotrivă, 34, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge, 35, pentru, împotrivă, abține, se respinge, 36, pentru, împotrivă, abține, se aprobă, 37, pentru, împotrivă, abțineri se aprobă, 38 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 40 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 42 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă, 43 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă, 44 pentru, împotriva, abține, se aprobă 45. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge 46. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge 47. Acum, pentru, abțineri, se respinge 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge pentru, 45, 50, pardon, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 51 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă, 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptă, 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5, nu 53, 54 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă, da, cu plus de 17 voturi. 55 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri. Am impresia că e respins. 57 pentru, Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă cu 15 la 13. 60, vă rog, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Eu aș zice că e respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62, care este de fapt la fel cu 63 și și cu 64 și cu 65 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Haideți la 72, dați pagina din partea doamnei Ghiom, cine este pentru, cine este împotrivă, se abține, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Să respingem 73 pentru, împotrivă, abțineri. Resping 74 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 75 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. S-ar putea să fie respins. Dar ca să fim siguri, haideți să verificăm. S-a deschis votul. Eu aș zice că e respins. S-a închis votul? Nu. Ce bine că am verificat. Uite-te că a fost aprobat cu un vot. Da. 76. Acum pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 77. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge 77, nu, 71, cine este pentru, împotrivă, se abține, se aprobă? A, nu, pe părți, 1, 2, împotrivă, cine se abține, se respinge, 3, cine este pentru, împotriva abțineri, se aprobă, 4, la 4, da, considerente, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă, 5 pentru, împotrivă, se aprobă. 6 pentru, împotrivă, verificăm. Deschidem votul. S-a închis votul. S-a aprobat la diferență de un vot. Mai departe. Amendamentul 6, 7, nu 6, pentru, împotrivă, abțineri, eu ar zice că e respins, amendamentul 1 cu modific... nu, amendamentul 8 cu modificarea prin amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă, compromisul 1 acum, pentru, vă rog frumos, ridicați bine mâna, împotrivă, abțineri, se aprobă, mai departe, acum la 11 pentru, V-am zis să ridicați mâna, vă rog frumos. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Propun să mergem mai departe la votul final. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. patru voturi pentru, patru abțineri și două voturi împotrivă. Felicitări, felicitări, doamna Trupel, pentru acest raport important. Bravo! Am terminat. Am terminat și încă la timp. Am încheiat, deci, prima parte a reuniunii noastre acum. Da. Înainte să mergem mai departe, doresc să urez bun venit și mă uit deja spre colega noastră, Julie Ward. Bun venit um, oaspeților doamnei Ward, invitat special din partea Circus Central din um, Newcastle, din Regatul Unit. Vorbim despre o organizație care Uh, oferă formare în domeniul circului. Deci, asta spuneam. Bun venit, uh, musafirilor, în picioare, ca să vă vedem. Uite, câte fete, ia uite ce de fete se duc la circ. Bravo! Deci, Eh, vă spuneam, bun venit eh, invitatelor noastre și felicitări. O să eh, vă punem în legătură cu o școală de circ din orașul de unde vin eu. S-ar putea să vă intereseze și nu știu dacă și la voi la fel, dar la noi cele mai multe, cei mai mulți care merg la aceste cursuri, de sunt fetele. Fetele merg la cursuri de circ. Contro, che a noi fa molto piacere. Mai departe, sunteți binevenite, ne face mare plăcere să vă primim aici, în rândul nostru și uh, nouă ni s-a părut că ar fi bine să organizăm un schimb de opinie cu Europe for Festivals, Festival for Europe, acronimul este EFA. Aveți ocazia să dezbateți un proiect pilot care a fost sprijinit la vremea respectivă de către Comisia Cultură. La vremea respectivă se numea tot așa, EFA lansat proiectul în 2004, Fiți drăguți, dacă atât să nu mai vorbiți atât de mult, ar fi foarte bine și în limba engleză acum. Deci nu e frumos uh, să ne portăm așa cum cu musafirii. Chiar nu e frumos. Luați loc. Sabine? Sabine Ferhaen? Mă iertați? Vă rog frumos. Deci, S-a introdus, uh, s-a lansat acest, mă rog, proiect pilot și s-a introdus în uh, proiectul de buget uh, încă din 2014 și este un lucru interesant pentru că inițiativa lor este aceea de a crea și mm, a menține în timp chiar o platformă pentru profesioniștii din orașe și cetățeni astfel încât uh, nu doar pentru a pune pe internet și a promova pe internet aceste festivaluri, dar și pentru a le crea, în orice caz, pentru a permite și spori accesul la diferitele festivaluri din Europa pentru artiști, pentru felul de producții și, în egală măsură, și pentru a transmite informații cheie care sunt se poate de importante referitoare la la uh, festivalurile care au loc în Europa. Este un portal internet care a fost creat și care este cât se poate de interesant și este foarte bine că noi în Europa uh, Europa Creativă, ne-am dorit foarte mult să rămână acest accent pus în festivaluri, în orice caz ne dorim foarte tare ca această calitate a festivalurilor să sporească și deci, de fapt, festivalurile sunt o modalitate prin care arta circulă în Europa și este cunoscută, așa încât vă invit să luați cuvântul. Avem uh, doi uh, responsabili, mă rog, um, doi invitați din partea uh, Asociației Festivalurilor, Catrin Devent, este secretar general pentru EFE și uh, cred că este și Hugo de Gref, dumneavoastră sunteți Hugo de Gref, da? care este coordonator general al acestui atelier și care, atât la nivel belgian cât și la nivel internațional, se implică. Vă rog frumos! Voilà. I'm not used to speak in this forum. Nu sunt obișnuită să vorbesc într-un asemenea forum. Mulțumesc, doamnă președinte Costa. Bună dimineața membrilor Parlamentului European. E întotdeauna o mare plăcere să mă aflu aici și să le vorbesc membrilor Parlamentului European, care sunt reprezentanți ai cetățenilor din întreaga Europa. Însă trebuie să vă spun că întotdeauna e un moment emoționant pentru mine. Ca secretar general al acestei asociații și co-director al acestui noi, nou program, un program pilot și anume EFA, Europa pentru Festivaluri, Festivaluri pentru Europa, aș dori să vă mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc că ne oferiți um, acest timp să vă prezentăm proiectul nostru. E un proiect pilot pe care l-am dezvoltat și lansat împreună cu instituțiile europene. Vă voi oferi o privire de ansamblu asupra proiectului și sper că voi reuși să-i conving pe membrii Parlamentului European că acest proiect merită să se bucure de în continuare de investiții din partea Parlamentului European. V-am distribuit niște materiale scrise care cred că vă vor oferi mai multe informații despre program. Așa cum spunea doamna președinte, cred că putem să fim de acord că Europa e un continent al festivalurilor. De la mici la mari, de la sud la est, de la nord la vest, de la Uh, festivaluri foarte mari, la festivaluri în orașele mici. Peste tot găsim festivaluri în Europa. Acestea sunt celebrate în Europa încă de secole, în orașe și și în mediul rural. Acestea sunt cele care reunesc oamenii într-o atmosferă festivă. Noi, din, cei din Asociația pentru Festivaluri Europene, pentru mai, avem deja mai mult de 60 de ani de experiență. Știm că festivalurile au nevoie în continuare de îmbogățire. Cum ne putem asigura de acestea? fiecare trebuie să știe care festivaluri sunt cele care fac o muncă inovatoare și interesantă. E nevoie de o coaliție între festivalurile care au scopuri comune. Europa e un spațiu cultural care vibrează și toată lumea trebuie să știe acest lucru. Festivalurile sunt niște momente culturale și artistice importante prin care se poate comunica cu cetățenii din întreaga Europa cu privire la valorile europene. Ne dorim ca partenerii noștri să fie parte acestei platforme și aceasta să fie dezvoltată în continuare. Ce am făcut până acum? Cred că e important pentru dumneavoastră să știți care sunt pașii pe care i-am făcut împreună pentru platformă, pentru sector și pentru festivalurile europene și instituțiile europene vă voi da o privire de ansamblu. În 2010, Comisia Europeană, prin programul ei cultural, a început finanțarea pentru festivaluri. Deși acesta era un pas foarte bun și ambițios în direcția cea bună, posibilitățile erau limitate pentru că au fost selectat un număr mic de beneficiari. În acest program s-au dat, s-au dat niște uh, subvenții modeste pentru un grup mic de festivaluri. De exemplu, în 2010, 674 de festivaluri au cerut acest grant, dar doar 18 dintre ele au fost selectate. În 2012, doar 235 de festivaluri și-au depus aplicațiile. E clar că a scăzut interesul festivalurilor și asta pentru că rata succesului a fost foarte, foarte mică. Putem spune Putem spune că partenerii noștri, festivalurile, sunt cele care ar fi locul potrivit pentru promovarea Europei. Comisia Europeană și Parlamentul European ar reacționat la această scădere a interesului din partea partenerilor noștri, lansând un program pilot, o platformă pentru festivaluri culturale. După ce a fost dezvoltată această idee cu EFA și rețeaua acestea și cu președintele acestea și împreună cu Hugo de Clef, și bineînțeles și eu am avut uh, privilegiul să prezint această idee în anul 2011 în Comisia dumneavoastră pentru Cultură în Parlamentul European. În 2014 am primit mandatul adică asociația pentru festivaluri, a primit mandatul de a pune în aplicare acest uh, program pilot. EFA a fost uh, aleasă din mai multe candidaturi foarte puternice. Împreună cu um, DG-ul Cultură, dezvoltăm Începând de acum, printr-o colaborare continuată, acest proiect pilot a fost uh, introdus și discutat și cu domnul Navracici, domnul comisar, și a fost salutată. Doamnă Costa, ca președintă și dumneavoastră sprijiniți proiectul EFA, un proiect despre care ne spuneați în introducerea dumneavoastră că arată care e puterea artelor și culturii în Europa. Sunt implicate sute de festivaluri pe această platformă, festivaluri care pot să își aducă aportul și pentru cetățeni și pentru artiști. De la un sistem de etichetare s-a ajuns la această platformă online. Avem un buget de un milion pentru doi ani. Prin acesta vom putea să ne aducem aportul la multe festivaluri printr-un program de etichetare. Apoi vor um, exista oportunități de educație și altfel de evenimente, astfel încât să putem ajuta și mai multe festivaluri. Există cam 600 de beneficiari în programul pentru etichetare și aceștia au deja beneficii mari de la o sumă mică de bani din partea Uniunii Europene o sumă mică la început, pen, pentru 18 festivaluri la început, în 2010, când am pornit, până la sumele de azi, cred că e un progres foarte bun. E important să putem să vedem că există un număr similar de festivaluri interesate care au cerut subvenții din partea Uniunii Europene ce am făcut în primele 12 luni de funcționare a programului pilot. Putem spune că 897 de festivaluri au cerut eticheta noastră. 31 de țări sunt incluse pe platformă, inclusiv toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene și încă 3 state nemembre. Festivalurile care și-au depus candidatura vor primi o etichetă de calitate. O parte din ele vor primi un uh, premiu pentru importanță. 24 de festival, de noduri de festivaluri există. Acestea au fost uh, au, cele care ne-au ajutat să promovăm acest program la nivel național. În fiecare țară europeană există acum un asemenea nod de festivaluri care e un punct de contact pentru noi în Europa. Festivalurile au experți, experții noștri au evaluat aplicații, candidaturile festivalurilor la nivel național. Ce urmează? Va fi publicată o carte inspirațională. Aceasta va aduce mai multe informații în ceea ce privește festivalurile existente, ce fel de etichetare au acestea și așa mai departe. Toate festivalurile vor fi incluse pe o platformă online. Cetățenii vor avea un acces sporit la diversitatea culturală a Europei. O ceremonie de premiere va fi organizată pentru cei care vor primi premii și vor exista și campanii de comunicare naționale în uh, toamna acestui an, astfel încât festivalurile și Europa, ca și continent cultural, vor fi puse în centrul atenției cetățenilor de pe întregul glob. Toate acestea se vor întâmpla între iunie și sfârșitul anului. Din nou, doar pentru această ediție. Împreună ne putem asigura că aceste activități vor fi continuate și pe viitor. Numărul de festivaluri pe care le putem uh, atinge sunt uh, nelimitate și de aceea îi mulțumim Parlamentului pentru continuarea acestei munci. Ne aflăm într-un moment important din dezvoltarea proiectului. Trebuie ca împreună să ne gândim cum să continuăm acest proiect sub cadrul instituțiilor europene. Și de aceea am acest privilegiu și această oportunitate de a vă vorbi astăzi, astfel încât să pun EFA pe agenda dumneavoastră și să discutăm despre prelungirea acestui proiect cu încă 2 ani, astfel încât EFA să ajungă la potențialul său maxim. Mai multe detalii. Platforma acoperă, așa cum vă spuneam, întreaga Europa și are multe părți mobile importante. Misiunea se reduce la două obiective simple. În primul rând, structura. În uh, Europa Creativă, EFA e o platformă. Pentru noi acest lucru înseamnă că EFA este o comunitate. Este o nouă comunitate internațională pentru festivaluri, în care se adună festivaluri din toate genurile de artă și discipline, care sunt axate pe artă, își au rădăcinile în comunitățile locale și sunt actori europeni și globali. Acestea sunt cele trei criterii pe care le-am promovat în prima ediție. Misiunea Misiunea noastră cred că poate fi descrisă prin două cuvinte simple, a celebra și a îmbogăți. E EFA sărbătorește diversitatea festivalurilor europene, acordându-le premii acelora care sunt cele mai influente în arte și evenimente culturale. De asemenea, garantăm o etichetă de calitate europeană pentru aceste festivaluri și apoi mai acordăm un premiu pentru cele care vin cu noi tendințe. Există și un ghid online al festivalurilor. Acesta va fi gratuit pentru toți cetățenii europeni și și pentru ceilalți. Cetățenii vor putea astfel să descopere foarte ușor cele mai creative și mai bune festivaluri europene. Acest acces nu există încă, deși știm că Europa este un continent al festivalurilor. Însă nu avem un loc central. De aceea ne bucurăm că acest program va oferi acces la toate acestea. Astfel, Europa va fi prezentată europenilor și lumii. În al doilea rând, EFA își aduce aportul în ceea ce privește festivalurile, pentru că promovează noile tendințe în ceea ce privește producerea de festivaluri. De exemplu, ne dorim să atragem atenția asupra evenimentelor din lumea festivalurilor și să promovăm accesul și inovația. V-am spus că va exista această platformă de cunoștințe și schimb online, astfel încât bunele practici să se răspândească rapid între festivaluri managerile de festival, promova, cei care le promovează, mass media, toți partenerii interesați vor putea să se reunească aici. EFA crede că e un avantaj important pentru festivalurile opene să poată să fie recunoscute de omologele lor și și pentru Uniunea Europeană prin calitatea acestora. Cei care vor primi premii și vor fi etichetați se vor bucura de o vizibilitate crescută, de o implicare mai bună în comunitățile artistice și valorile lor deosebite vor fi recunoscute. Credem că acest proiect va asigura recunoașterea calității și va fi foarte important în contextul festivalurilor artistice și culturale în Europa am încercat să construim o coaliție puternică de parteneri în Europa. Ideea EFA nu e de sus în jos, ci de jos în sus. Cum vă spuneam, EFA a colaborat cu noduri festivaliere europene. Avem uh, reprezentanți la nivel național în 24 de țări. Aceștia sunt cei care știu cum arată peisajul festivalurilor pe teren și sunt cei care reușesc să facă legătura între politicieni, oamenii de afaceri și orașe în țările europene prin intermediul acestui proiect inovator. Pe viitor sperăm că toate statele membre vor fi reprezentate în acest nod de festivaluri și de asemenea și țările vecine care doresc să se alăture acestui program Europa Creativă și și platformei EFA. Prin procesul de candidatură la nivel european, majoritatea festivalurilor importante pot acum să ceară etichetare și să primească un premiu. Aplicat, candidaturile s-au închis în decembrie 2014. Experții au uh, evaluat aceste candidaturi. Mai, multe, mai mult de 100 din, de oameni, critici, jurnaliști, artiști și așa mai departe din întreaga Europa au fost implicați pe această platformă. Credem că e un lucru remarcabil. În afară de aceste noduri de festivaluri și în afară de experți, mai există și un juriu internațional. Sunt reprezentați aici uh, mai mulți europeni care vor lua decizia finală în ceea ce privește festivalurile care vor fi premiate. Președintele jurului e Vincent Baudrier, care este directorul teatrului din Lausanne și probabil îl cunoașteți pentru că a fost director al festivalului de la Avignon. Fiecare membru vine cu niște perspective diferite în acest juriu. Mai avem un, uh, pe, direct, pe un alt director al festivalului de la Avignon, avem un dramaturg din Polonia, pe Ulrike Josefson, care este director artistic la teatrul din Göteborg, pe Mark Russell, îl mai avem în juriu la un festival din New York și Georgie Chabro, care este manager al, al unei instituții culturale din Budapesta. După cum vedeți, EFA încearcă să aibă o rețea puternică de parteneri. Ne-am folosit de rețeaua existentă și anume Asociația Europeană a Festivalurilor Europene și am extins-o pe acestea cu noi parteneri. Mai avem și o editură care are experiență foarte mare în domeniu și aceasta este cea care va crea un ghid digital și va publica o carte despre festivaluri. Mai există multe parteneriate importante, mai ales pe internet, și acestea vor urma. Acum ne aflăm la mijlocul proiectului. Vă pot prezenta doar rezultatele de până acum. Sperăm că din acest moment veți putea vedea cât de variat este acest proiect și e nevoie de continuarea lui în sector. Ce s-a întâmplat înainte de această primă ediție? Câteva elemente. Juriul internațional al festivalurilor e cel care ia decizie în ceea ce privește etichetarea și premiile. Apoi, festivalurile trebuie să fie promovate și să se și promoveze ele ca primind eticheta EFA. Apoi va exista această publicare a cărții, o și o festivitate de premieră în septembrie în acest an. Apoi sperăm că în 2016 vom începe din nou procesul anual. Însă pentru toate acestea, cum vă spuneam și înainte, avem nevoie în continuare de sprijin astfel încât să continuăm succesul obținut până acum. Continuăm să creștem, așa că organizația noastră, ca organizație și ca rețea de festivaluri, va continua să sprijine proiectele existente prin intermediul partenerilor săi. Membrii noștri sunt uh, dedicați scopurilor noastre și va fi un centru de informații pentru festivalurile europene. EFA își dorește să se concentreze mai bine pe diversitatea europeană în ceea ce privește festivalurile. EFA e rezultatul unei colaborări intense cu Comisia Europeană și cu Parlamentul European aici în Bruxelles. Angajamentul din trecut și cel de acum al EFA în ceea ce privește dezvoltarea politicilor culturale în Europa este cea care a ajuns astfel încât EFA să primească un mandat în 2013 și anume să creeze această platformă, acest program pilot pentru 2 ani. Cum am spus, ne dorim să continuăm să lucrăm strâns cu Comisia Europeană să punem în aplicare prima fază și și cu Parlamentul European ca să discutăm cum va arăta acest proiect pilot pe viitor, să fie îmbunătățită structura organizațională și să fie crescut impactul pe care proiectul poate să-l aibă pe termen lung. Rezultatele obținute până acum, după prima ediție, credem că ar trebui să fie continuate sub structura pe care am construit-o deja și asta pentru durabilitate. Credem că există un potențial pe termen lung al acestui proiect, și anume să fie un centru al festivalurilor europene. În festivaluri sunt implicați foarte mulți oameni, de la artiști, la, manage, la manageri și așa mai departe, și de aceea putem să avem un impact foarte puternic. Acești actori trebuie să poată promova proiecte europene și valori europene la nivel mondial. Implicarea partenerilor pe parcursul anilor a fost remarcabilă. Toți, uh, toate părțile interesate sunt acum parte a platformei și sperăm că lucrurile vor continua, că vom putea lucra împreună astfel încât să îmbunătățim sectorul festivalier european. Voi încheia aici și sper că vedeți valoarea pe care o putem aduce și sper că membrii Parlamentului European vor sprijini în continuare acest proiect pilot atunci când vorbim de proceduri formale și anume cum să fie continuat acest proiect pilot în următorul buget. Dragi membri ai Comisiei, doamnă Costa, vă mulțumesc pentru atenție și, bineînțeles, suntem aici pentru orice fel de întrebări sau informații ați avea nevoie. Mulțumesc! Thank you so much. Grazie per questa illustrazione. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc și pentru că ați lămurit de ce urmărește această platformă, care sigur este și o comunitate și, bineînțeles, aș propune în egală măsură să îi ajute pe artiști să circule și să promoveze uh, cultura în Europa și, în egală măsură, să promoveze pe undeva un fel de etichetă, garanția calității a festivalurilor care să aibă această caracteristică. Sunt atât festivaluri europene cât și uh, foarte bine împământenite pe teritoriul european. Acest proiect pilot a dovedit foarte apreciat și acest lucru este și din datele pe care le-am strâns și informațiile um, în acest sens. În orice caz, aceste noduri despre care ați vorbit la nivel național trebuie să fie consolidate și mai cred și uh, că mă rog, trebuie să mai circulă alte informații în legătură cu modul în care trebuie să funcționeze aceste informații. De aceea, acest schimb este foarte util și cred că și Parlamentul și Comisia de Cultură pot foarte bine să hotărască singure dacă și cum vor să continue cu acest proiect și în ce formă. Cred că astăzi avem ocazia să ne exprimăm și să vorbim și despre viitor. Dacă mai sunt acum colegi care vor să ia cuvântul, doamna Trupel vrea, apoi domnul Ward și doamna Sudurova. Dacă mai sunt alte cereri, vă rog să vă înscrieți. For your presentation. It was very... Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, a fost foarte interesantă. Vreau să vă știu dacă ați avut probleme atunci când ați înființat platforma și dacă ați făcut uh, propuneri de îmbunătățire, care ar fi acestea? Mulțumesc! Mulțumesc! Uh. Și acum, doamna Ward, mulțumesc și eu foarte mult pentru această prezentare. Cred că este vorba de o adevărată sărbătoare a culturii, această Europa festivalurilor și de diversitate culturală. Aș vrea însă să avertizez aici față de cultul celebrității, care ar duce la excluderea persoanelor de rând și a localnicilor. Știu că, din punct de vedere al calității, e greu definit pentru că este atât de subiectivă, așa că vreau să vă întreb cum măsurați acest indicator de calitate, dacă, de exemplu, cei care participă la festival au ceva de spus sau nu, pentru că ea poate fi decisivă din punct de vedere politic. Deci e important să promovăm și elementele locale și să încercăm să fim mai inclusivi în astfel de festivaluri. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum, doamna Fedrova. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că e întotdeauna bine să vedem care sunt proiectele pilot existente și mă bucur să avem o platformă care să promoveze festivalurile. Însă, până la urmă, proiectele pilot sunt doar atât, proiectele pilot care încep și la un moment dat se sfârșesc. Nu știu dacă ar trebui să avem o sursă de finanțare stabilă, sistemică pentru astfel de proiecte și poate ne puteți uh, spune dumneavoastră ce fel de finanțare v-ați dori. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zdroievski. Vreau să vă mulțumesc pentru această inițiativă, care este foarte importantă, cu atât mai mult cu cât ea ne permite să uh, analizăm calitatea diverselor festivaluri care sunt organizate în Europa. Există multe astfel de festivaluri, între 7 și 10 mii care ar fi organizate în Europa. Unele sunt uh, foarte cunoscute, Festivalul Mozart de la uh, Salzburg sau Festivalul de Teatru de la Avignon sau de la Tambour. Deci știm foarte multe despre astfel de festivaluri care au deja o tradiție îndelungată. Pe de altă parte, multe dintre ele sunt foarte costisitoare și au nevoie de finanțare ridicată, fără să aducă și un produs neapărat de calitate. Este vorba mai degrabă de vanitatea de a le menține. Este important de aceea să avem o informație obiectivă asupra festivalurilor și asupra calităților. Eu pot să spun că am uh, văzut în jur de 500 de festivaluri în Europa întreagă, am văzut cum se desfășoară și pot să vă spun că chiar atunci când este vorba de un eveniment de calitate, această calitate nu este o garanție pentru totdeauna. Deci e bine să observi cum evoluează de-a lungul timpului. Bineînțeles, trebuie să fim atenți la această problematică în Europa. Pe de altă parte, există un alt fenomen aici în Europa și anume diverse tipuri de aniversări, de comemorări. Însă festivalul este un eveniment care se organizează în fiecare an și, prin urmare, o ocazie foarte bună pentru a promova valorile europene, motiv pentru care sunt uh, pentru. Mulțumesc. Dacă nu mai există alte cereri de luare de cuvânt, am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, uh, Karel Bartar. Thank you. Thank you, thank you, Chair. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Foarte succint. Noi suntem conștienți de importanța festivalurilor pentru cultura europeană. Este vorba de un proces care este în creștere pe măsură ce se dezvoltă obiceiurile și cultura europeană și știm că, în general, produsele culturale sunt consumate, să zic așa, foarte bine în Europa. Există din ce în ce mai multe evenimente culturale și festivalurile sunt deja o parte a peisajului nostru cultural. Iată de ce trebuie să susținem acest proiect pilot, pentru că în felul acesta putem înțelege mai bine la nivel european cultura festivalurilor și le putem face mai accesibile cetățenilor din uh, state membre diferite printr-un proces de informație care să fie la nivel transfrontalier, astfel încât cetățenii să fie conștienți de uh, posibilitățile pe care le oferă. Noi am urmărit încă de la început îndeaproape cum s-a dezvoltat acest proiect pilot și pot să spun că la un an de la existența sa și după câteva ezitări uh, inițiale, avem senzația că în sfârșit um, începe să-și spună cuvântul în peisajul festivalier european. Ați văzut și ați auzit uh, care sunt uh, cifrele. E vorba de aproximativ 900 de festivaluri, 24 uh, de centre um, naționale, juriu de prestigiu. Deci credem că acest proiect a ajuns la îndeplinirea speranțelor inițiale. Ne aflăm acum în al doilea an al acestui proiect pilot și ne-am aștepta uh, la o lărgire a sa și, de asemenea, la uh, o întărire la nivel european. Vom explora și în rândul asociațiilor um, festivalurilor europene pentru a vedea cum putem merge mai departe, pentru că, așa cum s-a spus deja, un proiect pilot este doar un proiect pilot care la un moment dat se termină și trebuie să vedem cum uh, putem continua, dacă îl vom prelungi sau dacă vom trece la alte măsuri pregătitoare sau cum. Noi, spuneam, vorbim cu asociațiile festivalurilor din Europa pentru a vedea cum putem orienta acest proiect pe viitor pentru ca el să corespundă mai bine priorităților politice pe care le avem noi în uh, Europa uh, creatoare, în ceea ce privește inovarea, uh, Uh, construirea de capacități, întărirea organizațiilor, dezvoltarea de noi modele de afaceri, utilizarea inovatoare a tehnologiilor digitale, iată elemente care toate sunt importante pentru noi, pentru ca acest proiect să devină durabil și pentru ca peste câțiva ani această uh, etichetă și aceste premii care au fost uh, elaborate să rămână în peisajul nostru cultural în Europa. Trebuie deci să adaptăm acest proiect în funcție de prioritățile programului. Oricum, noi ne gândim și la noi posibilități de îmbunătățire a mobilității artiștilor în cadrul acestei platforme, astfel încât în special tinerii artiști, artiștii emergenți să aibă posibilitatea să se deplaseze mai ușor și aceasta să devină o parte integrantă a proiectului analizăm și posibilitatea de a îmbunătăți turismul cultural într-un adevărat festival al turismului cultural european, pentru ca cetățenii să știe ce se întâmplă nu neapărat la ei acasă, ci și în jur, de la o țară la alta, să aibă posibilitatea să se deplaseze dintr-o țară în alta pentru a fi martori la aceste festivaluri culturale. Oricum, credem că merită să continuăm acest proces, noi îl vom susține și vom avea grijă ca peste un an, atunci când uh, proiectul pilot se încheie, să îl putem adapta în funcție de uh, temeiul juridic pe care îl oferă programul european. Mulțumesc! Mulțumesc și comisiei. Două vorbe aș fi vrut să spun și anume, într-adevăr, este foarte interesant să vedem care sunt răspunsurile la întrebările colegilor, mai ales în ceea ce privește criteriile pentru desemnarea calității și îmi închipui că există diferite observații, există așa zisele uh, etichete pentru cei care respectă anumite criterii europene și internaționale, însă fără să uităm și cât de important este, să spunem, uh, manifestarea culturală care se întâmplă uneori la nivelul unor uh, festivaluri care poate sunt de nișă, dar sunt importante. Mă gândeam că am putea foarte bine să înțelegem mai bine genurile și anume uh, ce anume se acoperă în festivaluri. Există festivalul teatru, cinema, foarte bine, toate sunt luate în calcul sau pur și simplu vorbim despre domenii care, nu știu, Uh, interacționează mai mult cu ceea ce fac. Poate că oferta nu acoperă toate festivalurile culturale și artistice. Și ultima observație, într-adevăr, în țara mea s-a constatat o experiență interesantă și anume care ține de dimensiunea culturală în sens extins și artistic în același timp și anume ideea este să ne reunim în, mă rog, există diferite orașe, diferite locuri care au stat pentru diferite festivaluri, tip Festivalul Minții, Festivalul Economiei, Festivalul Filozofiei și acolo vorbim de orașe care au adoptat uh, în fiecare an acest subiect și în fiecare an există manifestări internaționale pentru a reflecta pe marginea acestor subiecte și în care se folosește și dimensiunea culturală artistică, dar mai mult, sigur, să vorbim despre competență. În orice caz, vorbim despre o serie de competențe culturale care nu sunt întotdeauna artistice. Cred că dumneavoastră cu atât mai bine răsfățată. Vă mulțumesc! Thank you very much for all the follow-up questions that I tried. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Am să încerc să răspund la fiecare dintre ele, nu neapărat în ordine cronologică, ci mai ales din punct de vedere al importanței pe care uh, o vedem noi din punctul de vedere al calității și al criteriilor aplicabile acestei platforme și, de asemenea, criteriilor de evaluare și de valorificare a festivalurilor în general. Întrebarea referitoare la calitate și la definiție, care are legătură și cu problemele și posibilitatea de a îmbunătăți, pentru că aceasta începe cu provocarea pe care o reprezintă definirea unui festival, pentru că există sute de definiții, unele mm, din punct de vedere istoric, din punct de vedere cultural, în funcție de domeniul de acoperire și așa mai departe. Noi am aplicat însă definiția că festivalul se limitează din punct de vedere al timpului și al spațiului, bineînțeles, că are loc ca un festival al artei și al culturii pentru o dezvoltare culturală și artistică într-o comunitate locală. Aceasta este criteriul numărul unu pentru noi, cel artistic și faptul că este definit într-un anumit loc, într-o anumită comunitate locală. În al doilea rând, este vorba de implicarea comunității, este arta care ajunge la cetățeni și care este înrădăcinată din punct de vedere local aceasta este uh, reflectată nu doar de o viziune artistică, ci este importantă și legătura cu comunitatea locală uh, de la un sătuc în uh, nordul Norvegiei și de altfel unul dintre festivalurile cele mai mari și cele mai vechi, să spun așa, cu cea mai mare tradiție, este cel din Avignon și care este definit practic de acel spațiu limitat de ziduri. Există multe astfel de festivaluri care, bineînțeles, um, uh, sunt la scară diferită. Al treilea criteriu pentru noi este că un festival trebuie să răspundă dimensiunii europene sau, dacă se poate, chiar și unei dimensiuni globale, internaționale. Și asta se poate manifesta în mai multe feluri. Nu este vorba doar de elementele cantitative, de exemplu, Uh, cooperarea între mai multe țări, ci e vorba și de mm, temele care sunt abordate, pentru că poate fi un festival la nivel absolut local care se referă la teme de mediu sau al incluziunii, care credem că trebuie tratată la nivel global și aceste elemente ar trebui să fie abordate la nivel local cu cetățenii în viața de zi cu zi și uh, festivalul să um, reflecte acest lucru și la nivel internațional, global. Iată de ce noi considerăm că dimensiunea europeană poate fi văzută și în acest fel. Și este greu pentru că uh, festivalurile la care am fost invitați noi nu sunt doar cele de artă, muzică, dans și așa mai departe, ci sunt și festivaluri care au de-a face, de exemplu, cu dezbateri de natură filozofică care au legătură cu poezia, cu uh, literatura, cu filmele. Nu există niciun fel de excluziune, de exemplu, a festivalurilor care sunt mai degrabă de natură comercială, de exemplu, uh, cele de tip muzică rock și pop sau uh, cele mai cele dedicate industriei, pentru că fiecare are latura sa artistică care este importantă pe noi. De asemenea, în uh, domeniul organizațiilor non-profit, această parte este din ce în ce mai importantă. Noi însă am încercat să aplicăm o serie de criterii, astfel încât să nu avem în cadrul EFA doar o listă de festivaluri uh, și oricine să poată intra pe lista noastră. Noi am elaborat un proces de evaluare calitativă a festivalurilor care ne-au scris uh, online și care au fost evaluate în mai multe etape, la mai multe niveluri, prin diverse jurii internaționale. Acest proces este esențial pentru noi. O altă întrebare s-a referit la cultul celebrității și la premiile pe care le acordăm. Bineînțeles că ceremonia de acordare a premiilor este nu reflectă neapărat procesul întregului festival, ci este doar un moment, o etapă a festivalului. Însă noi considerăm că acest moment este unul important și din punctul de vedere al marketingului, nu doar pentru acordarea premiilor, ci și pentru a-i aduce la oaltă pe toți cei care au organizat, pe toți cei care au participat la uh, festival și aceasta oferă noi oportunități de dialog pentru că uh, comunitatea festivalurilor uh, pentru 900 de astfel de festivaluri nu este o rețea de prieteni care se cunosc între ei. Nu, este vorba de o rețea de organizații care în principal comunică online, care primesc informații și noi am colectat astfel de informații care au venit de la festivaluri ce au încercat să intre în uh, asociația noastră. Lucrăm împreună pe multe teme, pe teme bugetare, pe chestiuni de audit și toate acestea au de-a face cu accesibilitatea. În felul acesta, prin această comunicare, un festival din țările de jos știe foarte bine ce se întâmplă într-un alt festival din Germania și poate avea cunoștințe pe diverse teme, muzică, festivaluri de film, dans și așa mai departe. Deci, a existat aici un exercițiu foarte interesant de informare, mai ales la nivel național, pentru a cunoaște mai bine acest fenomen și chiar și pentru autoritățile naționale pentru a vedea care este nivelul de calitate și pentru a le evalua mai bine, lucru care nu există în multe state membre, dar există în altele. Și pentru a reveni la mandatul limitat al acestui proiect uh, pilot, așa cum spunea reprezentantul Comisiei, Ambiția noastră ar fi ca acest proiect pilot să se transforme într-un program. De fapt, este menit să devină un program pentru a deveni o adevărată marcă de calitate a festivalurilor. Și asta este una dintre problemele cu care ne-am confruntat și în prima ediție, și anume cum să ajungem la festivalurile din afară și să le facem să, înțelegem, să înțeleagă că este un instrument uh, avantajos pentru, pentru ele să acceseze la această etichetă, la această marcă pe care noi o oferim. O altă provocare a fost chiar Europa câteodată, pentru că festivalurile nu doresc să devină un proiect european, tocmai pentru că spun că sunt atât de frustrate de acest proces de integrare europeană și de Uniunea Europeană. Deci pentru noi a fost o oportunitate de dialog uh, nouă și responsabilitate în calitate de organizatori acestei rețele de festivaluri pentru a include festivalurile în acest dialog cu Europa. Bineînțeles, la acest nivel mai există o altă provocare de nivel organizațional și anume dorința noastră de a descentraliza, de a avea o organizare uh, nu de, de sus în jos, și pentru a asigura o calitate uh, pe picior de egalitate. Atunci când descentralizezi sistemul, poți să aplici criteriile și să monitorizezi uh, din punct de vedere al expertizei. Bineînțeles, diversitatea este foarte mare. În Bulgaria și în Suedia lucrurile nu se desfășoară la fel și tocmai această idee de descentralizare uh, și de a avea niște standarde de calitate care să fie identice pentru toată lumea reprezintă o adevărată provocare, o provocare pentru noi și în general pentru proiectul european. Este și o chestiune de a ajunge la compromisuri și de a ajunge la anumite standarde care să fie garantate. La nivelul proiectului pilot sperăm să avem în continuare finanțare pentru că noi considerăm că programul trebuie să fie încadrat la nivel european, nu ca o inițiativă privată, ci să țină de instituțiile europene, de Parlament și de Comisie. Sperăm ca și Parlamentul să își uh, aducă și el, uh, să facă eforturi și el pentru a susține acest uh, proiect pilot, fie cu o continuare, fie cu măsuri pregătitoare pentru următoarea etapă. Cred că uh, nu am răspuns la fiecare întrebare în parte, dar m-am referit la principalele probleme, m-am referit la calitate, definiție, domeniul de aplicare, dimensiunea locală și europeană pe care încercăm să le acoperim, să le aducem împreună, deși uh, nu trebuie neapărat să se întâmple acest lucru, dar pentru mine reprezintă o adevărată provocare și importanța de a continua acest program în cadrul european. Mulțumesc! Mi sembra che ci state... Mulțumesc că am impresia că răspunsurile au fost exhaustive și consider că putem uh, ține cont de aceste perspective și îmi pare foarte bine că și Comisia a venit cu o părere atât de bună și mai cred că și Parlamentul poate să ia în calcul această posibilitate în viitorul său buget să prevadă acțiuni pregătitoare sau pe undeva poate, cine știe, să încerce să uh, vină cu această platformă și care în orice caz să permită o sporire a dinamicii care la rândul lor sigur trebuie să respecte și diversitatea culturală și în același timp trebuie să um, verifice și specificitatea anumitor festivaluri. Însă mi se pare că e un proiect uh, promițător și în orice caz mi se pare că, așa cum spuneam, având în vedere uh, aceste festivaluri, Europa Creativă, a fost un subiect care a creat foarte multe divergențe de opinii, s-au pus aici întrebări, s-au primit răspunsuri și în același timp uh, sigur nu e nevoie doar de sprijin financiar în acest caz, este uh, nevoie și să se ofere o posibilitate, uh, să existe o rețea disponibilă, o extindere a publicului în același timp, deci cu alte cuvinte să se ofere această posibilitate pentru acest subiect care pe mine mă interesează foarte tare, m-a interesat foarte tare ce a spus și comisia Uh, în orice caz, uh, m-ar interesa foarte tare să știu ce anume își propune Comisia să ofere în materie de mobilitate artiștilor. Este un subiect la care ținem foarte tare, mai ales dacă vorbim de artiștii tineri. Nu neapărat, în orice caz, vorbim de una dintre marile probleme care ne macină pe noi în Europa. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți din partea asociației, schimbul a fost unul cât se poate de util și în același timp e, e clar interesul colegilor. Mulțumesc foarte mult și vom avea ocazia să ne revedem. Cu asta punem punct reuniunii noastre și vreau doar să vă mai anunț că următoarele ședințe sunt prevăzute pentru 4 și 5 mai, pe 4 la ora 15 și pe 5 la ora 9. Uh, Monday. Ah, Birgit, Yes, yes. Ah, scuzate, può darsi che abbiamo un uh, meeting straordinario. S-ar putea să existe la Strasburg o reuniune extraordinară pentru că am cerut o întâlnire cu vicepreședintele Andrusan Țip. Este o reuniune a coordonatorilor, sigur. Deci, colegi, nu toți colegii din comisie, în orice caz. E importantă pentru noi să ținem cont de acest lucru. Pe data de 6 mai se anunță planul referitor la piața digitală unică. Deci, de aceea am putea convoca această ședință. În orice caz, trecem la reuniunea cu coordonatorii, care firește este în camera, așa încât cei care nu sunteți coordonatori să rugați să părăsiți încăperea.